Okay. Um, could I possibly ask one of the ushers to come forward? Um, ușierii, ne-ar putea ajuta, vă rog, să înlăture câteva cartonașe din uh, tabăra verzilor de la supleanți, dacă ar fi posibil. Deci să înlăture câteva dintre cartonașele verzi ale membrilor supleanți, astfel că asistenții sau consilierii sau ce știu eu, ceilalți să se poată așeza. Bineînțeles să vă puteți bucura de interpretare. Vă rog. And if more supplementary members turn up later, we will... În cazul în care apar mai mulți membri supleanți mai târziu, vom găsi o soluție. Doresc să mă asigur că avem o atitudine inclusivă, permițându-le celor care au venit astăzi aici să poată să se bucure de interpretare. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. So it's great pleasure to be back at a... E o plăcere să fim uh, aici la această reuniune comună dintre IMCO și jurii. Domnul Svoboda este co-președintele meu, el este de la jurii și avem aici o audiere în ceea ce privește contractele pentru furnizarea de conținut digital. Raportoare din partea Parlamentului, raportor de fapt, Evelyn Gephardt și Axel Foss. Urez bun venit paneliștilor noștri. Din păcate, domnul Spindler de la Gottenheim, de la Universitatea Gottenheim, este pe tren blocat. A fost un incident și știm când va fi alături de noi. Se modifică așadar agenda în așa fel încât să îl putem uh, încadra mai târziu dacă ajunge. Și dacă nu, asta este. Vom avea o audiere online la un moment dat, cândva mai târziu. Avem uh, două directive pe conținutul digital și pe alte comercializări de bunuri digitale. Iată, și totul este parte a strategiei pentru piața digitală unică. Voi prezida prima jumătate, domnul Svoboda a doua și vom avea și o listă a vorbitorilor pentru cei care doresc să intervină. Bun venit tuturor celor care au venit aici. E aglomerație acolo în spatele sălii. Bun venit! Bun venit uh, celor care ne ascultă pe internet! Înainte de a da cuvântul coraportorilor, doresc să-l las pe domnul Svoboda să intervină. Uh, thank you, uh, Mrs. Ford, uh, for... Doamna Ford, doamna Ford, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și eu aș dori să salut uh, pe toți cei care participă la panel, pe raportori și pe toți cei care sunt prezenți în sală, pentru că subiectul de care ne ocupăm astăzi este un subiect interesant și este un subiect pilot, într-un fel, în domeniul pieței digitale. Și sunt aspecte care țin de contract. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și doresc să lansăm reuniunea. Cei doi uh, raportori vor face niște declarații introductive. Doamna Gephardt, apoi domnul Fos. Doamnă președinte, ce aș putea să spun într-un minut pe un subiect atât de complex? Poate doar atât. Cu cât mă gândesc mai mult la acest subiect, cu atât îmi vin în minte mai multe întrebări și mai puține răspunsuri. De aceea este cu atât mai important că avem această audiere azi. Poate, poate găsim vreun răspuns sau măcar vreo premisă pentru un răspuns. Și um, după experiența pe care am avut-o în legislatura trecută cu dreptul contractual, ne dăm seama că Trebuie să fim foarte fermi, pentru ca de data aceasta să ajungem la un rezultat. Vom face tot posibilul în așa fel încât să înfăptuim asta și eu cred că mi-am epuizat cu asta minutul. Vă mulțumesc. Axel Foss. Doresc și eu să mă alătur spuselor coraportoarei mele. Pentru mine este foarte important să găsim un text foarte echilibrat. Sunt câteva elemente nucleu importante, trebuie să existe coerență, de exemplu, cu cealaltă legislație europeană, mai ales în ceea ce privește uh, regulamentul de bază cu privire la protecția datelor, să existe uh, niște norme clare de respectat când privim datele ca fiind monedă de schimb. Deci trebuie să avem o abordare orientată către viitor, o abordare pregătită pentru viitor, pentru viitorul Europei și, prin urmare, totul trebuie să rămână practicabil. Din punctul meu de vedere, în propunere pe aici, pe acolo, mai trebuie dezbă- mai dezbătute anumite elemente. Aș fi foarte bucuros dacă contribuțiile de astăzi s-ar axa pe domeniul de aplicare în așa fel încât uh, să vedem care este relația între cele două propuneri și ce se întâmplă cu regulamentul de bază și interfețele cu regulamentul de bază privind protecția datelor. Vă mulțumesc! Domnul profesor Spitz? No. Okay. So, in which case we will move to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 pentru faptul că ne dați posibilitatea să vorbim astăzi aici. Reprezentăm platformele europene care operează în uh, Europa și uh, de multă vreme suntem parte a acestui dialog în ceea ce privește normele contractuale și iată că avem o propunere cu elementele menționate de cei coraportori, dar rămân foarte, foarte multe întrebări, mai ales în ceea ce privește acele elemente cheie, domeniul de aplicare, definițiile. Trebuie să fim foarte specifici cu privire la domeniul de aplicare ca să ne dăm seama ce impact va exista față de certitudinea juridică pentru consumatori. Ne uităm la achiul pentru consumatori, cu directiva cu privire cerințele de capital, cu directiva cu privire la vânzări, cum uh, vor merge toate ele mână în mână? Să nu uităm uh, și problema um, uh, regulamentului general cu privire la protecția datelor. Să nu uităm că sunt atâtea și atâtea concepte care sunt strâns legate și uh, încadrate în alte concepte juridice. Deja este foarte complicat. Să nu adăugăm și alte elemente aceste ecuații complicate. De aceea facem un apel către Parlament și, de fapt, ne bizuim pe Parlament pentru a crea această definiție clară de care avem nevoie. Sunt termeni vagi, cum ar fi any other data, celelalte date. Despre ce este vorba când menționăm portabilitatea? Textul este uh, preluat din regulamentul uh, cadru cu privire la protecția datelor se referă la datele personale, e adevărat, dar pentru any other data nu spune nimic ferm. Ce înseamnă pentru noi acest lucru? Textul ne spune una, dar noi trebuie mereu să avem un reprezentant al comisiei, de-a dreapta noastră, să zic așa, care să ne interpreteze textul. Uh, și nu avem cum să funcționăm așa pe termen lung cu o directivă care să meargă în, înspre statele membre unde să fie transpus în legislație națională. Ne îngrijorează iarăși faptul că discutăm despre contraperformanța datelor și uh, vedem puțin uh, cum a pus problema Comisia, ca toate datele să fie utilizate pentru uh, câștiguri directe comerciale. foarte pe față vă voi spune că e legat de publicitate și venit din publicitate și datele acestea pot fi utilizate în numeroase feluri. Uh, cum uh, valorifici uh, datele telemetrice și ce se întâmplă cu rezilierea contractelor, ce se întâmplă cu trimiterea înapoi a datelor la consumator. De asta are nevoie consumatorul cu adevărat sau discutăm despre un conținut digital la care consumatorul să aibă dreptul înapoi. E nevoie de mai multă claritate aici. În ceea ce privește terminarea contractului, um, ne îngrijorează un, alte aspe- un alt aspect. Sunt probleme cu contractele pe termen lung, dar ce înseamnă să încetezi o, um, un consum comercial de date după ce un contract este reziliat? Exemplu. Să zicem că s-a făcut o revizuire pe pagina de internet. se înlătură aceasta de pe pagina de internet. Se extra, e extrasă dintr-un set de date care a fost pus la dispoziția comunității în ansamblul său. Cu priv- e, să zicem că e vorba de evaluarea unui restaurant sau a unui hotel. Ce faci cu acea evaluare după ce contractul e terminat? Deci, dincolo de orice, e loc de mai bine, și trebuie să definim mai bine anumite lucruri ca să vedem care sunt obiectivele adevărate ale propunerii. Eu una uh, stau, vă stau la dispoziție pentru orice întrebare, vă pot oferi exemple concrete ca să ilustrez de ce credem noi că această propunere nu este fezabilă și nu putem continua uh, cu ea. Mulțumesc! Mulțumesc. Îmi dau seama că e o sală mică de reuniune pentru uh, o reuniune comună dintre comisii și ușierii se uh, descurcă foarte bine pentru a uh, distribui pe toată lumea pe scaune. Dacă sunt scaune de care nu mai aveți nevoie, să semnați asta ușierilor ca să ne reorganizăm. Vreau ca toată lumea care e în sală să se și bucure de interpretare. E clar pentru toată lumea, pentru ușieri? Mulțumesc! Urmează Agustin Reina, care este team leader digital de la BEUC, Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Agustin, bine ai venit! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Ford. În ceea ce privește această propunere, e un pas înainte, pozitiv, uh, pentru consumatorul european și asta implică și o schimbare a abordării. Trecem de la un instrument uh, opțional la o armonizare a dreptului consumatorilor. Deci, din punctul nostru de vedere, această tranziție este o poveste de succes pentru integrarea europeană și pentru protecția consumatorilor în ultimii 25 de ani. Următorul slide, vă rog frumos. Această propunere dorește să acopere lacunele eh, din legislația pentru consumatori. La ora actuală, consumatorii nu au drepturi specifice în ceea ce privește conformitatea uh, produselor de conținut digital sau în ceea ce privește conținutul liber uh, sau uh, conținutul plătit în natură. Deci toate aceste schimbări sunt justificate aici. Următorul slide, vă rog frumos. Deci sunt mai multe... Deci avem nevoie de un domeniu de aplicare care să facă față testului viitorului. Să avem în vedere și aceste contracte de plată în natură, deși termenii ar trebui să fie definiți mai clar. Uh, și să clarificăm puțin uh, felul în care aceste elemente intră în legătură strânsă cu altele din legislația europeană, de exemplu uh, legislația cadru pentru protecția datelor uh, și a consumatorilor. Să existe o relație de complementaritate, să vedem ce se întâmplă și cu mm, termenii abuzivi din contracte. Doresc să mă acces acum pe acele plăți in kind, în natură. Un pas important înainte uh, să includem și aceste elemente pentru a-i proteja pe consumatori. Consumatorii nu accesează gratuit aceste uh, servicii și totul se face prin uh, consumul de date ale acestor oameni. E vorba de asigurarea unei justiții contractuale. Îți ofer un lucru și îmi dai ceva în schimb. Acest lucru trebuie recunoscut ca atare prin lege de către legiuitor. De ce? Sunt două motive. Odată, trebuie să existe un control mai mare al consumatorului asupra datelor sale. Nu e vorba doar de date personale. Și trebuie de asemenea să fie aplicate și anumite drepturi. Sunt termene și condiții care uh, au la bază o licențiere foarte amplă și, practic, e răpit de la consumator, e răpit dreptul de proprietate față de tot ceea ce pun ei pe o platformă. Deci, cum să explici unui consumator că poza cu fiul său pusă pe o rețea de socializare nu-i mai aparține? Ce se întâmplă cu relația cu legile europene? Trebuie să clarificăm care sunt normele care se aplică device-urilor conectate. Ce se întâmplă cu internetul lucrurilor? Avem uh, un considerent în propunere unde se explică asta, dar e nevoie de mai multă claritate chiar în textul propunerii și trebuie să meargă mână în mână și cu cealaltă propunere cu privire la bunurile tangibile. Este important să existe o aliniere a domeniului de aplicare, mai ales în ceea ce privește celelalte directive pentru consumatori. Sunt directive care au fost uh, adoptate în ultimele trei decenii, în momente diferite, și uh, domeniile de aplicare și temeiul diferă de la o legislație la alta, dar prin uh, evaluarea refit uh, se poate corecta asta și se poate face o aliniere. La fel ne interesează și interconectarea cu GDPR. Pentru că trebuie să fie o relație de complementaritate, nu de dublare sunt niște uh, drepturi care nu sunt acoperite în regulamentul cadru. Ori noi trebuie să dăm dovadă de coerență la nivelul exercițiului cu privire la protecția datelor și ce se întâmplă cu legea contractuală și în momentul în care este reziliat un contract. În ceea ce privește drepturile de conformitate, sunt câteva lucruri care trebuie să fie clarificate. Propunerea, într-adevăr, oferă o bază bună de pornire, dar în ceea ce privește valoarea de conformitate, ne întrebăm cum uh, definim dacă un produs a fost în conformitate sau nu, când propunerea se limitează strict la termenii contractuali și la condițiile contractuale. Noi considerăm că această abordare este prea restrictivă și ar trebui să ne extindem puțin, așa cum facem și în uh, domeniul bunurilor tangibile. E vorba de încadrarea în timp. Aici nu avem niciun fel de limitare și poate că ar trebui puțin să privim lucrurile ca mergând mână în mână cu uh, bunurile tangibile. Un alt slide, vă rog frumos. Ce se întâmplă cu condițiile abuzive? Aceste lucruri nu sunt acoperite de propunere și pentru că este uh, o propunere pe conținutul digital, a sosit momentul să punem problema astfel, pentru că uh, e deja un element în refit și poate că ar trebui să revizuim și directiva cu privire la, la normele abuzive contractuale. Sunt câteva norme abuzive uh, care pot fi menționate aici, vă stau la dispoziție pentru detalii, dar aici e vorba strict de produsele digitale. Și atunci, normal ar fi să avem un instrument specific care să aibă în vedere strict conținutul digital și problemele care pot să apară. Cam atât din partea mea. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Ultimul vorbitor din acest panel, Iarek Barakaiviț, sunt sigură că v-am pocit numele, este Iacek Baranchievici. Cuvintele mă ajută. Iacek este Iacek, dar și mai important este Sigur, e important pentru dumneavoastră, dar și mai important este că sunteți președintele grupului de lucru pentru consumator și marketing de la Business Europe. Mulțumim pentru disponibilitate și prezență. Vă rog. Production. Mulțumesc pentru introducere. Numele poloneze nu sunt foarte ușoare, știu acest lucru și vă mulțumesc că ne-ați invitat. Pentru cei care nu știu, Business Europe este o organizație umbrelă pentru uh, angajați și companii și reprezentăm companii din toate domeniile din Europa, în special IMM-uri. IMM-uri care au o reprezentare mare în federația noastră. Vorbim acum despre propunerea privind conținutul digital, dar această propunere nu poate fi văzută separat de propunerea privind bunurile tangibile, având în vedere că serviciile, cum se implică serviciile și produsele în era digitală. O abordare de armonizare de plină înseamnă crearea unui set de reguli unic pentru companii în ceea ce privește tranzacțiile cu consumatorii. Deci ne bucurăm că uh, se restricționează sfera de aplicare la tranzacțiile B2C. Dacă firmele nu au o idee clară a riscurilor implicate în uh, derularea afacerilor lor, deci dacă nu știu regulile aplicabile de jurisdicție, asta îi descurajează să facă tranzacții transfrontaliere și pot spune asta din proprie experiență pentru că uh, am uh, avut o carieră de 30 de ani în afaceri într-un IMM. Deci, uh, ideea de a avea un set de reguli construiește încredere între companii, ceea ce este important din punctul nostru de vedere. Și tocmai de aceea considerăm că această propunere este extrem de importantă și credem că implementarea este o transformare mare pentru afacerile europene. Dar evaluarea noastră include și sugestii de îmbunătățire. În primul rând, considerăm că există niște prevederi care sunt încă neclare și care se leagă de sfera de aplicare prea largă, pentru că asta îngreunează situația uh, companiilor europene care nu pot rămâne competitive în acest domeniu. Un alt punct important este că am prefera un, o sferă de aplicare mai puțin ambițioasă. Am vrea să ne concentrăm doar pe Uh, contractele de furnizare a conținutului digital contra unei uh, compensații materiale. A fost un punct de vedere uh, prezentat și de colegul de la Edima. Noi suntem deschiși uh, unei dezbateri legate de uh, evaluarea datelor și de faptul că datele sunt considerate monedă, dar nu credem că ceea ce știm în momentul uh, de față este suficient și pot spune acest lucru tot din proprie experiență, pentru că am petrecut 20 de ani lucrând cu date și cred că încă nu există o cunoștință clară despre acest domeniu. Considerăm că unele din remedii se pot uh, suprapune cu cele din regulamentul privind protecția datelor, ceea ce trebuie verificat este un lucru care mi se pare oricum extrem de important. Suntem sceptici în ceea ce privește armonizarea regulilor privind despăgubirile, pentru că vorbim despre tradiții diferite din sisteme juridice diferite, sistemele naționale. Iar, legătu- iar uh, trebuie să existe o legătură între bunurile digitale și uh, celelalte suntem conștienți că conținutul digital nu se supune acelor, acelorași reguli ca bunurile fizice, dar este important în continuare pentru consumator și pentru uh, produsele care evoluează foarte rapid să nu se oferă furnizorului o garanție nelimitată de conformitate. Conținutul uh, digital oferă puterea uh, cumpărătorului să uh, rezilieze contractul atunci când calitatea nu corespunde. Și acest lucru ar trebui să se extindă și la propunerea privind uh, bunurile tangibile, pentru că noi nu vedem nicio valoare adăugată atunci când încercăm să se clarificăm în articol 8 drepturile de proprietate intelectuală. Din punctul nostru de vedere, asta nu face decât să încurce lucrurile. În concluzie, aș vrea să spun că sperăm colegii Itorii pot fi sensibili la îngrijorările prezentate de noi. Business Europe vrea să rămână un uh, partener uh, care să se asigure că această propunere are o valoare adăugată clară pentru piața unică. Vă mulțumesc foarte mult! verific în acest moment, pentru că n-am avut niciun fel de actualizare în ceea ce privește uh, orarul domnului Spindler, nu știu dacă a apărut sau nu, așa încât o să dau cuvântul domnului Svoboda, care va prezida sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, doamna Ford. O să încep prin a scuza uh, absența coraportorului de la jurii, care a trebuit să plece un pic mai devreme, și o să-i dau uh, cuvântul doamnei Gebhardt, care este coraportor la IMCO, dacă vrea să pună o întrebare. Da, cu mare plăcere. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, pentru uh, părerile exprimate. cei trei experți pe care i-am ascultat. N-au făcut decât să consolideze întrebările pe care le aveam în loc să ofere răspunsuri, deci, ceea ce e destul de neașteptat la o audiere. Dar întrebarea mea este legată de un aspect menționat de toți cei trei vorbitori, și anume atunci când ne uităm la drepturi și la dosarele în care am tratat aceste drepturi, aș vrea să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, putem să asigurăm niște definiții care să fie absolut sigure din punct de vedere uh, juridic în uh, aceste trei proiecte de regulament? Deci se poate face asta sau nu? fără să existe prea multe zone gri. Putem asigura o certitudine juridică? Asta este prima și cea mai importantă a mea. Pentru că nu cred că am auzit încă dacă se pot face distinții în acest uh, sens, dacă avem definițiile corecte. Apoi, datele, doamna Ramli a vorbit despre asta, articolul 3 alinatul 1 vorbește despre date personale sau alte date. Ce înseamnă asta? Am un semn de întrebare foarte mare aici și uh, este și pe foaia mea de hârtie pentru că nu am înțeles despre ce date vorbim aici, la ce date ne referim. Date cu caracter personal este un termen foarte uh, larg și uh, ai date personale și alte date. Despre ce vorbim? Ce sunt aceste date? M-am uitat și peste considerente în căutarea unei clarificări, dar nu m-am lămurit deloc. Deci poate asta este o întrebare care ar trebui adresată mai degrabă Comisiei. Dar cred că este necesar să analizăm lucrurile, mai ales din uh, perspectiva protecției datelor cu caracter personal. A doua întrebare în același context este legată de ceea ce a spus domnul Reiner. acces liber. Asta nu înseamnă și gratuit, pentru că datele sunt plătite. Chiar vrem să monetizăm datele, deci care ar fi consecințele? Cum se aplică protecția datelor? Cum poate o companie sau un consumator să înțeleagă cu adevărat care sunt drepturile pe care le au? sau care sunt drepturile pe care le cedează atunci când oferă date. Ce valoare are, au aceste date? Și cum pot fi ele interpretate? Deci astea sunt întrebările pe care mi le-am tot pus până acum și aș vrea uh, să aud răspunsurile din partea celor trei experți ai noștri. Mă interesează foarte mult uh, acest lucru. Doamna Ramli a vorbit de asemenea și despre uh, modul în care datele pot fi returnate, date înapoi. E posibil din punct de vedere tehnic așa ceva? Cum poți să dai datele înapoi? Acht weiterhin über ihre eigenen Daten haben, also mit den sau oamenii pur și simplu pierd controlul asupra datelor odată ce le-au pus pe internet și gata. Deci există print screen-uri, există tot felul de posibilități prin care oamenii încearcă să preia date de pe internet, dar ele există în continuare acolo și atunci cum putem să rezolvăm această problemă, cum putem asigura certitudine juridică aici. Deci astea sunt întrebările pe care le am în acest context și tocmai aș vrea să aflu mai multe despre asta. Am mult mai multe întrebări decât atât, dar o să mă limitez uh, aici. Uh, cu permisiunea dumneavoastră o să mai accept și întrebări din partea raportorilor din umbră care sunt uh, prezenți. O văd pe doamna Paunova întrebări de câte un minut. Foarte dur, domnule președinte, doar un minut. Să sperăm că începeți cronometrarea când încep să pun întrebarea. Sunt multe puncte în directivă, unele dintre ele au fost deja menționate, unele sunt uh, cu aspecte politice și altele sunt uh, pur interinstituționale. Și atunci, foarte rapid, vă atrag atenția asupra acestor elemente. În primul rând, în legătură cu celelalte acte legislative. Suntem de acord și salutăm faptul că definiția conținutului digital din noua directivă este mult mai cuprinzătoare decât cea existentă la nivel european și în același timp ar fi mult mai bine ca definiția să se pupe cu cea existentă în directiva UE privind de drepturile consumatorilor, pentru că cele două se vor aplica în paralel. Apoi, sfera de aplicare, articol 3. Având în vedere că instrumentul ales este o directivă, noi considerăm că este important să avem o armonizare maximă în cadrul directivei, pentru că numai așa putem avea o piață unică digitală omogenă, ceea ce este o prioritate atât pentru uh, comisie cât și pentru diversele familii politice sau majoritatea familiilor politice. Deci este important să se includă și uh, oferirea de conținut digital uh, contra cost sau contra altor tipuri de plată trebuie iarăși să definim uh, other data, trebuie neapărat să găsim un uh, răspuns aici și al treilea punct, uh, echilibrul uh, între regulile aplicabile companiilor și cele aplicabile consumatorilor. Când intrăm într-un domeniu atât de delicat cum este piața digitală unică, trebuie să găsim un echilibru între ceea ce este bine pentru prosperitatea unei companii, dar și pentru ceea ce este bine pentru consumator. Deci trebuie să uh, oferim precedent, prevalență criteriilor obiective, nu subiective și atunci mi se pare necesar să introducem mult mai multe criterii obiective pentru a se evalua um, um, faptul că un contract este respectat. Apoi, când vorbim despre un contract, contract pentru oferirea de servicii digitale contra unor informații personale, consumatorii sunt, își cunosc drepturile, dar nu întotdeauna și tocmai de aceea este important ca atunci când conținutul digital este obținut uh, contra oferirii de date personale, utilizatorul să știe că nu are aceleași căi de atac ca cele existente în contractele contra cost și să știe toate uh, drepturile. Încă mai sunt foarte multe de făcut și uh, lucrez strâns cu uh, domnul Vos și cu ceilalți actori interesați. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dalton. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte succint. În ceea ce privește monetizarea datelor, eu vreau să-i întreb pe paneliști, care este problema pe care încearcă Comisia să o rezolve? Există milioane și milioane de oameni care refuză să intre pe Facebook sau pe Google sau să descarce aplicații gratuite din cauza asta, pentru că eu înțeleg că Facebook și Google sunt foarte populare. Cel puțin așa înțelesem eu. Și atunci întrebarea este, care e problema pe care vor să o rezolve? A doua întrebare este dacă această propunere este acceptată așa cum a fost ea propusă de uh, comisie, care va fi efectul asupra consumatorilor și asupra IMM-urilor? Și care va fi oferta digitală la care se pot aștepta consumatorii europeni în următorii câțiva ani? Mulțumesc, domnul Zolov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș dori să profit de prezența vorbitorilor pentru a-i întreba câte ceva despre efectele pe care le-ar putea avea abordarea Comisiei, mai, atunci când, mai ales atunci când este vorba despre gestionarea datelor personale și care este valoarea care este atribuită acestor date. Mulțumesc. Doamna Rozier dorește să intervină? Vreți să adresați o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, deocamdată ascultam uh, tot ce au de spus colegii, dar uh, o să pun întrebări mai târziu. Mulțumesc. Domnul Calas, doamna Calas, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări. Una pentru doamna Ramli. Ați spus că propunerea este nefezabilă și atunci întrebarea mea e foarte simplă cum ar deveni fezabilă? Și o altă întrebare către reprezentantul Business Europe. Ați spus că nu avem multe cunoștințe legate de date în niciun caz suficient cât să mergem mai departe cu propunerea. Și atunci, ce fel de date, ce fel de cunoștințe îți trebuie pentru aceste date? Deci, care sunt întrebările care ar trebui să fie puse și la care ar trebui să dea un răspuns înainte de a putea merge mai departe? And Mrs. Ford, for... Doamna Ford. Pe mine m-a interesat foarte mult uh, această, uh, această prezentare pe care eu am printat-o pentru că sunt regina erei digitale, după cum vedeți. Aici este un slide care arată cine ce face atunci când vorbim despre uh, conținutul generat de utilizator. Și aș vrea să înțeleg fotografia pe care am făcut-o aici în sală și am uh, pus-o pe Twitter și am tăguit mai mulți uh, uh, europarlamentari. Dacă este de pe Twitter, mi se, mi se dă înapoi fotografia, ne puteți explica mai mult, pentru că mie mi se pare foarte uh, confuză această definiție a tipurilor de date, ce înseamnă uh, datele personale, ce înseamnă alte date și cum se leagă fotografia mea de slide-ul dumneavoastră. Bun, mulțumesc foarte mult, astea sunt întrebările și acum o să vă dau cuvântul pentru a da și răspunsurile. Same order? Aceeași ordine? Okay, I'll try and respond. să încerc să răspund la întrebări, așa cum au fost ele puse. În ceea ce privește întrebarea privind felul în care această propunere va interacționa cu cealaltă propunere, aici există o problemă, există uh, problemă în ceea ce privește această propunere și propunerea privind bunurile corporale. Uh, am putea ajunge într-o situație în care să existe o discrepanță mare între lumea online și cea neelectronică. Acesta este un proces în discuție. Ce impact va exista? Pentru că celălaltă propunere nu a fost încă discutată, iar exercițiul refit n-a început încă și toate aceste lucruri ne preocupă foarte mult. Ați pus o întrebare privind datele. Aș dori să vă pun o întrebare și să întreb la ce date eh, v-ați gândit că vor fi incluse. Răspunsul de la comisie este acela că o fotografie, unde nu este eh, figura mea, ci doar un apus de soare. Nu e o dată personală, pentru că e, există anumite informații despre o persoană nu este neapărat numai date și de aceea avem această definiție a conținutului digital și definiția datelor și există un, uh, un conflict între acestea. Avem nevoie de mai multe definiții. Data și plățile a fost o întrebare foarte interesantă. Am să o leg de lumea offline unde un membru a acestui parlament a, mi-a, dus, mi-a supus atenție un exemplu foarte interesant. Încercăm aici să creăm pe lume, în lumea uh, offline uh, cineva ia cartea de business la un, uh, într-un magazin și poți obține astfel un produs le-am dat informații care le sunt utile pentru că le pot folosi pentru scopuri de marketing, dar acest lucru nu are sens. Cred că problema principală aici este că chiar și astăzi, când datele sunt folosite în atât de multe moduri diferite, nu avem o uh, capacitatea de a aborda această uh, chestiune legată de calitatea datelor. Uh, doamna Calas a pus problema dacă este fezabil, dacă axăm această propunere pe domenii despre care știm, pe care le cunoaștem. Aceasta înseamnă că avem în vedere chestiuni concrete și nu încerc nu să aruncăm propuneri goale și legislație care să acopere absolut tot pentru orice eventualitate. Am avut prea multe exemple de la Comisie privind chestiunea portabilității și anume atunci când un consumator construiește o casă și într-o zi în viitor va folosi, de exemplu, casa respectivă într-un alt joc. Este vorba despre o chestiune ipotetică și care nu ține seama de drepturile de autor ale, joc, ale producătorului de jocul, producătorului jocului respectiv. Sunt foarte multe aspecte aici și de aceea cred că propunerea este destul de puțin cuprinzătoare, <clears throat> ne lasă prea multe întrebări la care nu se a răspuns. Și vreau să spun că pentru a o face fezabilă va trebui să definim ce dorim să abordăm ce aspecte dorim să rezolvăm prin asta. Cred că am răspuns la unele întrebări. S-a menționat de asemenea diferențierea contractuală între contracte care se plătesc prin date sau prin bani și cred că putem găsi o modalitate aici, felul în care sunt folosite datele, chiar și de o singură companie, dacă ne uităm la Uh, oricare dintre membrii noștri folosesc datele în atâtea moduri diferite. Dacă încercăm să acoperim asta în termen contractual cu consumatorul, vom ajunge într-o situație extrem de uh, neclară și la contracte extrem de lungi. Nu știu dacă am acoperit, am răspuns toate întrebările. Nu. Uh, N-am răspuns la întrebarea concretă a doamnei Ford fotografia este fotografia dumneavoastră, pentru că provine de la dumneavoastră, din telefonul dumneavoastră, este legată de uh, telefonul este cu toate acestea, ceilalți membri ai Parlamentului care sunt conectați uh, nu vor avea niciun fel de drept de proprietate asupra uh, fotografiei respective. Nu vor fi date, nu va fi un conținut digital. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările. Vă mulțumim. Următorul Începând de la sfârșit cu întrebarea doamnei Ford, acea fotografie nu vă mai aparține. De îndată ce ați pus-o pe internet, ați fost de acord să dați o licență virtuală pentru orice opere pe care le veți crea mâine, astăzi, într-un alt moment toate aceste date pe care le-ați generat, ați dat deja o licență. Nu vă mai aparțin, deci vorbind din punct de vedere juridic, Twitter sau orice altă platformă au dreptul să facă absolut tot ce vor cu datele respective. Îmi place acest concept al definirii problemelor. E o descriere. Aceasta are ieșit din raportul Există uh, diferiți termeni contractuali acum puteți vedea toți termenii și condițiile pe care uh, o aplicație pe telefon uh, le are. Nu e o glumă. Dacă intrați pe website, veți vedea uh, care sunt termenii și condițiile și aceasta este experiența consumatorului. Când descarci ceva, când descarci un dosar muzical, când te abonezi la ceva, sunt servicii minunate, consumatorilor le plac aceste servicii. Toate acestea aduc după sine obligații juridice, legale. Și nu discutăm despre acestea în propune. Știm dacă consumatorul va trebui să nu le mai folosească. Care sunt problemele dacă, din punct de vedere juridic, ceva nu funcționează așa cum trebuie? Și acum ajung la altă întrebare. Consumatorilor le plac aceste produse. Twitter, Facebook, toate aceste companii, Google. E mai degrabă o întrebare pentru dumneavoastră. Consumatorilor le plac aceste companii și trebuie să le permitem să facă tot ceea ce doresc. Sau nu? dacă un consumator se bucură aceste servicii în condiții uh, corecte, dacă situația nu este așa astăzi, este din două motive. Există o incertitudine juridică când vorbim despre acest tip de produse, pentru că nu avem întreaga legislație și pentru că nu este o aplicare a legii. Există probleme de monetizarea datelor, un, mem- un uh, membru german s-a ocupat de acest caz, s-a dus într-o instanță și a întrebat de ce se spune că sunt gratis când consumatorii plătesc prin date. Nu se poate face o publicitate gratis. De fapt, se plătește pentru asta. Și toate acestea vor fi discutate este o recunoaștere a faptului că consumatorii plătesc cu datele lor sau cu datele pe care le generează. Acest lucru nu poate fi ignorat. Este important faptul că nici legislația sau nu poate să ignore, legiuitorul nu poate să ignore aceste aspecte. Am avut o cazuistică în diferite țări privitoare la regimul juridic care se aplică acestor servicii sau acestor produse și a existat o confuzie totală. Unele instanțe au spus nu, aplicăm legea privind serviciile, altele au spus aplicăm o analogie cu dispozițiile privind bunurile corporale. Dacă vrem să avem o siguranță juridică, trebuie să avem reguli. Și pentru asta trebuie să le armonizăm și de aceea ne aflăm astăzi aici. Și ultima întrebare. Dacă am înțeles corect, vă preocupă faptul că este se recunoaște prin lege că consumatorul plătește cu datele. Asta înseamnă a legitimiza, a legitima faptul că există drepturile de protecție, privind protecția datelor. Ce este monetizarea unui drept fundamental? Realitatea ne-a arătat ceva cu totul diferit, pentru că lucrurile s-au produs deja. Singura diferență este că avem un regulament puternic care va intra în vigoare în 2018 și acesta se referă la dreptul fundamental la viața privată, la drepturile contractuale ale consumatorului, termenii și condițiile. Cred că trebuie să facem aceste două distincții. Aici vorbim despre drepturi contractuale și despre drepturi fundamentale. E adevărat că atunci când vorbim despre exercitarea acestui drept, rezultatul este echivalent sau același în sensul că dacă îți exerciți eh, dreptul eh, la portabilitate, la acces, la protecție, trebuie să accesezi într-un format utilizabil. Potrivit dispozițiilor din dreptul contractual, rezultatul este similar. Sper că am reușit să vă răspund. Thank you. And lastly, Mr. Barankevich. Thank you very much. Mulțumesc. Revenind acum la întrebarea privind uh, cu noi, faptul că noi uh, știm despre date, Nu. Ați întrebat ce trebuie să știm, ce trebuie să cunoaștem. Eu nu știu. Problema este că această activitate este nu a fost suficiente analizată, nu s-au făcut suficiente cercetări și teste. Când vorbim despre date și despre monetizarea datelor, ne gândim la Google, la Facebook, Netflix. Când mă gândesc la aceste date, mă gândesc la IMM-uri care trebuie să prelucreze date personale, datele personale ale clienților lor și uneori construiesc servicii când se gândesc să monetizeze datele. Când facem monetizarea, la ce ne referim? Putem să monetizăm, monetizăm nume, vârstă, adrese? Datele simple care sunt disponibile în bazele de date și care sunt ușor de accesat. Valoarea datelor este generată în mod obișnuit de combinarea acestor date cu informații care sunt guvernate de date mari, de informații care sunt combinate din alte surse și care și sursele sunt absolut diferite de informațiile privind persoanele private. Numai combinând toate acestea, putem să obținem valoarea respectivă. Problema este legată de felul în care încercăm să validăm aceste date. E o întrebare deschisă, o e foarte semnificativă și am înțeles că nu sunteți gata să evaluați, să dați un răspuns astăzi vrem să, ca știm care este valoarea reală a datelor. Aceasta am dorit să vă spun. Cealaltă întrebare, care va fi impactul la nivelul IMM-urilor? E o întrebare foarte interesantă. În Polonia spunem că de obicei există și aspecte negative în orice lucru pozitiv vorbim despre regulile generale, despre ideile generale. În ceea ce privește IMM-urile, problema este aceea costurilor de adaptare. Introducerea noii legi, cum ar fi, de exemplu, uh, aceea privind, uh, regulamentul privind protecția datelor, ne gândim că există o problemă pentru corporațiile mari. Problema cea mai mare este aceea care se confruntă IMM-urile. Singura diferență în raport cu corporațiile mari, unde există investiții de 10 20 de milioane pentru fiecare și pot să acopere ușor aceste cheltuieli, însă pentru IMM-urile, IMM-uri este vorba de investiții de 5-10 mii de euro și multe companii mici nu pot să suporte aceste cheltuieli. Dacă se strâng acești bani la nivelul întregii economii, atunci vedem cine plătește, de fapt, aceste costuri de adaptare. Acestea sunt uh, suportate în special de către IMM-uri și nu de către marile corporații. Majoritatea acestor întrebări mi-au plăcut pentru că demonstrează cât este de nedefinit domeniul de care ne ocupăm acum. Întrebarea ce ar trebui să facem, sugestia mea este să facem lucrurile pas cu pas. În primul rând să vedem cum este implementat regulamentul privind protecția datelor. Avem un regulament care n-a fost pus în aplicare. Nu știm care vor fi consecințele asupra economiei. Punct, acesta a fost punctul 1. În al doilea rând, există atât de multe domenii care țin de această propunere. Mă tem că abordarea tuturor acestor elemente în același timp ar putea să ducă la riscuri foarte mari și costuri foarte mari pentru economie. Și nu putem să anticipăm toate consecințele. Acesta este mesajul. Vă mulțumesc. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Iată care au fost răspunsurile. Domnule Baranchevici, cum ați spus pe bună dreptate, părăsim această sesiune cu mai multe întrebări <laughs> decât am avut la început. Dar așa stau lucrurile. Și Înțeleg că sunt lucruri ce țin de competența, competența altor comisii, cum ar fi protecția datelor sau uh, proprietatea intelectuală. Dar oricum, vă mulțumim pentru această iluminare și dau acum cuvântul înapoi doamnei Ford pentru concluzii. Mulțumesc. Nu știu dacă Evelin, raportoarea, are mai multe observații de făcut la final. Evelin. Mulțumesc! Doresc să mă adresez experților mai întâi și să le mulțumesc. Am mai multe întrebări ca la început, așa cred, dar uh, e firesc să se întâmple asta. Tocmai de aceea facem aceste audieri. De fapt, noi vrem să facem o legislație de bun simț care să aibă în vedere uh, problemele reale care există în societate, atât pentru consumatori cât și pentru întreprinderi. Deci este foarte important să abordăm problema ca atare. Ca o primă mică concluzie, dacă îmi uh, este permis, este foarte necesar să avem în vedere diferitele acte legislative care există în lucru, adică conținutul digital, bunurile publice și problemele offline-online. Și să ne dăm seama că merg mână în mână. Mă bucur că domnul Arimo este aici. Legislațiile din aceste domenii nu trebuie să fie divergente, ar fi o catastrofă pentru întreprinderi, dar și pentru consumatori, pentru că ar rezulta o incertitudine juridică totală și nu avem nevoie de așa ceva. Apoi, să verificăm foarte precis despre ce date este vorba când e vorba de uh, cedarea de date ca și contraserviciu. M-am uitat și eu puțin pe internet, uh, am încercat să joc și eu jocuri online ca să văd ce fel de date ți se cer și am ajuns pe o pagină de internet unde aveam voie să mă joc dar uh, tot îmi apăreau pop-up-uri, reclame. Și apoi mi s-a spus uh, să puteți să cumpărați versiunea premium fără reclame dacă vă înregistrați. Și, și acolo îmi cerea o grămadă de alte date în plus. N-a fost o plată pentru faptul că mă joc, ci am plătit uh, ca să nu mai văd reclama. Deci, iată, o nouă perspectivă și poate că reușim să aprofundăm și din acest punct de vedere. Deci nu mai e vorba de acel contraserviciu uh, în sens tradițional, este un contraserviciu pentru cu totul altceva. Lucru care n-a fost definit. Deci, e clar că mai sunt lucruri uh, de lămurit și vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi le-ați dat. Chit că ele, de fapt, dau naștere mai multor întrebări, dar iată că astfel, încetul cu încetul, ne apropiem de uh, luminița de la capătul tunelului. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Uh, doar un anunț uh, înainte de a ne părăsi colegii de la jurii. Domnul Spindler, nu știu dacă aude la audierea următoare, atunci va avea permisiunea de a interveni, pentru că nu așa, va fi totul înregistrat și uh, vom avea un link și vă vom trimite acel link ca să-l ascultați și dumneavoastră pe domnul Spindler. Dar asta dacă ajunge. E vorba de organizarea celelalte părți a audierii. Mulțumesc uh, copreședintelui meu.